referitor la programul Erasmus pentru toată lumea. Are cuvântul raportoarea. Vă rog, doamnă Pac. So, messieurs, seid mal brav. Domnule președinte, cred că pot începe, nu? Foarte bine. Dragă doamnă comisar, dragă domnule președinte al Parlamentului, dragă colegi prezenți, văd că și tinerii pleacă. Este păcat pentru că vorbesc despre o temă care v-ar interesa foarte mult. Doamnelor și domnilor, obiectivele strategiei Europa 2020 referitoare la sporirea capacității de inserție profesională nu pot fi atinse fără educație. Nici este vorba atât de educație formală, cât și de educație informală. Și mă bucură faptul că cele trei instituții europene au înțeles importanța educației și au decis uh, sporirea bugetului pentru educație cu 40%. Cât de importantă este educația, cât de importante sunt uh, limbile străine, vedem tocmai în acest moment uh, dificil prin care trec mai ales tinerii din sudul Europei, tineri care nu au un loc de muncă. Acești tineri ar putea găsi un loc de muncă într-un alt uh, stat, dacă ar uh, stăpâni o altă limbă, dacă ar stăpâni alte aptitudini culturale. Drumul pentru a, până de adoptarea acestui raport Erasmus pentru toată lumea a fost unul uh, dificil pentru că titlul, în primul rând, a reprezentat o problemă. Erasmus pentru toată lumea nu există. Tocmai de aceea mă bucură faptul că am uh, găsit uh, un titlu care să fie înțeles de toată lumea, Erasmus Plus. Comisia nu a fost complet fericită, nici Consiliul, dar consider că împreună am uh, reușit să găsim o linie comună. Și aș dori să vă enumăr acum punctele importante pentru noi în dezbaterea pe care am avut-o am ascultat pe toți cei care participă la aceste programe, oameni care ne-au prezentat dorințele și îngrijorărilor, îngrijorările lor. Este vorba de uh, acceptarea acestui nume care nu trebuie să tuturor numelor care se bucuraseră de uh, încredere, de exemplu Leonardo, Comenius și așa mai departe. În plus, uh, Parlamentul European s-a asigurat că bugetul uh, minim propus de Comisia Europeană a fost sporit astfel încât fiecare participant la un program să știe exact care, vor, care va fi finanțarea programelor respective pentru următorii șapte ani. Deci există o, o siguranță a finanțării. Și, dragi colegi, pentru prima dată avem uh, dreptul de a spune ceva când vine vorba de educație, pentru că acest lucru nu era prevăzut în uh, tratatele anterioare. Știm că deja din anii 92-94 există acest uh, program Comenius care asigură legături consolidate între elevi, între învățători și așa mai departe în următoarea perioadă de programare uh, vor participa la acest program e-twinning mai mult de 100.000 de de școli. Și apoi există și posibilitatea încheierii unor parteneriate bilaterale, deci orice un elev va avea posibilitatea de a vizita alte state în cadrul acestui program. Apoi, domeniul programelor Leonardo se adresează celor activi în uh, domeniul muncii. Apoi, programul Erasmus va fi extins într-un mod care trebuie să ne bucure cu toții, și anume uh, poți beneficia de bursă în cadrul uh, studiilor bachelor, în cadrul studiilor de masterat, în cadrul studiilor doctorale. Dar datorită faptului că o bursă, bursa Erasmus este atât, este foarte mică, 200 de euro pe lună, care nu-ți permite uh, Uh, neapărat să trăiești într-un alt stat. Salutăm propunerea făcută de Comisia Europeană care permite finanțarea unei perioade de studii pentru masterat în străinătate prin intermediul unui împrumut. Este o posibilitate, nu este niciun fel de ob- obligativitate, însă există această posibilitate uh, oferită celor care nu își pot permite să trăiască într-un alt stat din această sumă de 200 de euro. Și Parlamentul European a cerut ca plata uh, acestui credit să fie cât mai uh, să fie cât mai facilă pentru cei care apelează la asemenea credit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele Comisiei Europene are cuvântul doamna Vasiliu. Stimați deputați, permiteți-mi în primul rând să o felicit pe raportoare, pe Doris Pac, precum și pe raportorii din umbră. Suntem cu toții de acord că avem aici una, unul dintre programele cele mai importante și mai respectate în Europa. Criza socială și economică a adus uh, o nouă viziune pentru acest sprijin pe care trebuie să-l acordăm educației și învățământului. Mă bucur să vă spun că textul pe care îl dezbatem astăzi um, este absolut coerent cu eforturile noastre comune. Comisia a înaintat o nouă propunere privind um, un program de educație, formare, tineret și sport în acest context, cu o rată ridicată a șomajului printre tineri și având în vedere uh, provocările ridicate de uh, tehnologii, Comisia a fost convinsă că nu se mai poate continua uh, pe aceeași cale este nevoie să răspundem uh, celor mai urgente provocări cu care se confruntă Europa și pentru a face acest lucru trebuie să investim mai mult în educație, în formare și în participarea tinerilor. De aceea, uh, Comisia a uh, propus o sporire cu 17% a cheltuielilor actuale. În ciuda descreșterii, scăderii generale a bugetului european, Bugetul uh, acordat acestei componente se va ridica la 14,7 miliarde de euro în următorii șapte ani, ceea ce înseamnă o creștere cu 40% a um, cheltuielilor curente sondajul privind competențele uh, ocupației, uh, competențele mm, populației adulte arată că 20% din populația europeană uh, au uh, competențe digitale insuficiente și 25% din populația europeană nu deține competențele necesare pentru a utiliza tehnologiile informaționale. Uh, 6 milioane de tineri se află în șomaj, uh, o rată care se ridică chiar la peste 50% în anumite state membre. În același timp, vedem că există 2 milioane de posturi uh, vacante în Uniunea Europeană și o întreprindere din 3 se confruntă cu dificultăți în a găsi personal calificat. De aceea avem nevoie de un program european care să facă tot ce este necesar pentru a îmbunătăți nivelul de competențe și să modernizeze instituțiile noastre de învățământ atât din sectorul formal cât și din cel informal. Trebuie să-i formăm pe liderii de, de mâine uh, Uh, și să le dăm toate competențele necesare. Erasmus Plus aduce mai multe inovații. În primul rând, în învățământul superior reunește toate, cap, uh, toate instrumentele de consolidare a capacității la nivel intern și internațional. Astfel se va crește eficiența, coerența și vizibilitatea acțiunilor europene și se va obține o sinergie. În al doilea rând, vom integra uh, activitățile noastre privind tineretul în cadrul acestui noi program, stabilind astfel legături între educația formală și cea informală și încercând să obținem o cooperare atât de necesară între aceste sectoare. În al treilea rând, în conformitate cu obiectivele noastre de politică, întărim legăturile între educație și uh, câmpul muncii, stimulând noi parteneriate și punând un accent mai puternic pe Uh, capacitatea de a fi angajați a tinerilor. Pentru prima dată oferim fonduri europene și sectorului sportiv în vederea îmbunătățirii guvernanței acestuia în lupta împotriva rasismului, dopajului și sprijinind astfel organizațiile uh, sportive care uh, doresc să-i servească pe, să servească pe cetățenii europei. Acest nou program va extinde oportunitățile pentru cetățeni în uh, termen de educație, de formare, de tineret și sport. Vom oferi mai multe posibilități studenților și uh, cursanților din formarea profesională care își vor putea petrece o parte din uh, studii, își vor putea face o, o parte din studii în străinătate sau vor putea lucra în străinătate. Se vor favoriza programele de schimburi și programele de voluntariat vor fi implicate toate sectoarele educaționale, precum și toate sectoarele tineretului. Astfel, tinerii vor putea să-și uh, îmbunătățească competențele în străinătate. Se oferă oportunități uh, instituțiilor și organizațiilor de tineret pentru a lucra împreună cu parteneri din țări terțe, pentru a face schimburi de experiențe, pentru a învăța unii de la alții și a construi proiecte comune se va oferi sprijin statele, statelor membre pentru inovație și pentru noi politici. De asemenea, trebuie să îmbunătățim calitatea sistemelor de învățământ, de educație și sistemelor de tineret din întreaga Europa. Astăzi, stimați deputați, aveți uh, posibilitatea să sprijiniți un program nou și ambițios care poate să contribuie la schimbarea vieții a milioane de europeni. Și în bine, vă mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Zanichi în numele Comisiei Dăvă. Din, în numele Comisiei pentru Buget are cuvântul dom, domnul Carvalho. Maria. Doamna Maria Carvalho. Domnule președinte, doamnă comisar, a investi în Erasmus înseamnă a investi în tinerii europeni. Avem un nou program pentru educație, formare, tineret și pentru sport. Acest program are obiectivul de a echipa pe tineri mai bine pentru a ocupa un loc de muncă. Șomajul este o problemă gravă în Uniunea Europeană și în bugetul uh, pe care îl adoptăm am hotărât că toate prioritățile trebuie să fie legate de tineret, mai ales ocuparea tinerilor. Acestea fiind spuse, Erasmus Plus este programul care beneficiază de cea mai mare creștere uh, bugetară față de perioada precedentă, de perioada bugetară precedentă. Și ajunge la un buget de 3 miliarde de euro. Iată ce dorește să facă Comisia pentru Bugete și Parlamentul European pentru viitorul tinerilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, în numele Comisiei Ample are cuvântul doamna Blinkevičiūtė. Pasiektų Vă mulțumesc, aș dori să o felicit pe raportoare pentru rezultatele foarte bune pe care le-au ținut în negocierea programului Erasmus+. Acesta a fost obiectivul pe care eu, în calitate de raportor al Comisiei Ampel, mi-l stabilisând de la bun început. Avem acum la dispoziție un program mai bine structurat, cu subprograme care corespund diferitelor sectoare de pregătire profesională și educațională. Și în plus am reușit să separăm activitățile pentru tineret și o mai bună repartizare a liniilor bugetare. Lucruri care în propunerea inițială erau absente. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe pregătirea vocațională și pe educația uh, profesională. Cred că aceste două elemente au un rol crucial pentru atingerea obiectivelor stabilite de strategia Uniunii Europeană 2020. Este foarte important să combatem nivelurile înalte de șomaj în rândul tinerilor și trebuie să uh, recurgem la promovarea învățării pe întreg parcursul vieții, de exemplu, pentru a combate incluziunea socială. Societatea noastră, care este tot mai îmbătrânită, cere o îmbunătățire continuă a competențelor profesionale. Drept urmare, cred că trebuie să ne felicităm pentru că am hotărât un program Erasmus Plus atât de bun. Vă mulțumesc!

Most a képviselőcsoportok nevében felszólalok. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupurilor politice, în numele PP-ului, are cuvântul doamna Scrilievska. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul în discuție este vital pentru milioane de europeni. În comparație cu situația din trecut, bugetul de această dată um, pentru Erasmus a crescut și toate programele au fost reunite într-unul singur. Astfel, procesul de luare de decizie poate fi scurtat. Astfel se pot investi mai bine fondurile, se raționalizează cheltuielile nu trebuie să uităm faptul că creând un program unic, soluțiile trebuie să respecte obiectivele noastre strategice. Mă gândesc aici la educația pentru tineri. Tinerii trebuie să beneficieze de posibilități de angajare mai bune prin Formare. Există diferite niveluri și standarde de formare a tinerilor în diferitele regiuni. Cam 3 milioane de studenți în Europa au beneficiat deja de pe urmea programului Erasmus. Mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele socialiștilor, pentru 3 minute are cuvântul doamna Nevedalova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că astăzi discutăm programul Erasmus+. De la bun început, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din Parlamentul European, cu ajutorul căru- cărora am reușit să redactăm un text atât de frumos. În primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei Doris Pack, raportoarei, care în mod neobosit a apărat interesele studenților și elevilor. Și deci aș dori să mulțumesc și tuturor colegilor care au participat la dialogul tripartit. Aș dori să mulțumesc doamnei Julie Anderson eh, din partea președinției irlandeze, care a colaborat foarte bine cu Parlamentul European. Eu consider că toate părțile eh, pot accepta acest text. Am eh, reușit să structurăm mai bine această propunere și a fost de asemenea important să păstrăm denumirile fiecărui program în parte. Asta înseamnă că programul Erasmus Plus cuprinde toate programele anterioare, când, indiferent că este vorba de educația generală, de formarea profesională, de activitățile sportive și așa mai departe. Acest program oferă posibilități la 4 milioane de persoane, posibilități de a se bucura de o finanțare concretă. Pentru a înțelege situația, vă ofer o comparație. 3 milioane de studenți au studiat în străinătate în cadrul programul, uh, fostului program Erasmus. În urma votului de mâine vom extinde posibilitățile colaborării internaționale. Pentru mine a fost important să prevedem un capitol special dedicat tinerilor, pentru că o extindere a mobilității internaționale a tineretului este foarte importantă și pentru, o, pentru educația informală. Eu sunt mândră de faptul că am reușit să sprijinim mai mult și sectorul social. În ciuda unui număr mare de informații uh, false legate de acest subiect al creditelor pentru studenți, aș dori să subliniez faptul că este vorba de un instrument suplimentar care sprijină mobilitatea și aș dori să vă rog pe toți să votați pentru acest uh, program. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele grupului politic ALDE, al liberalilor, are cuvântul domnul Lockegaard. Silio! Mulțumesc! Doamnă comisar, Aș dori să o felicit și eu pe doamna Pac în numele grupului liberalilor pentru acest excelent uh, raport care propune niște reforme extrem de pozitive. Uitându-ne la acest program, ne dăm seama că Erasmus Plus este unul din programele care s-a bucurat de cel mai mare succes. Uh, și uh, partea bugetară este la înălțime și putem să ne bucurăm de acest lucru. Este adevărat că mai există aici niște întrebări. Cum va continua acest program? În cadrul negocierilor am constatat că deseori s-a vorbit despre calitatea programului Erasmus cu privire la tinerii care își fac studii în străinătate. Am uh, cerut uh, un buget suplimentar, am obținut practic o dublare a acestuia și acum rămâne să vedem care va fi cu adevărat experiența tinerilor, dacă putem cu adevărat să îmbunătățim calitatea acestor sejururi de studii. Cred că va trebui să rediscutăm această problematică în cadrul uh, viitoarelor instituții parlamentare și al Comisiei Europene. În orice caz, în numele grupului liberal, uh, vroiam să o felicit uh, pe raportoare pentru textul obținut. Cred că este una din cele mai mari victorii a acestui Parlament și a acestei comisii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele verzilor, are cuvântul doamna Benarabatu. Dragi colegi, doamnă comisar, cu un buget de 13,1 miliarde de euro, programul Erasmus Plus 2014-2020 beneficiază de un buget mai mare cu 40% față de perioada precedentă. Verzi se bucură mult de asta, bineînțeles. În situația de criză de astăzi, este esențial ca Uniunea Europeană să continue să răspundă aspirațiilor cetățenilor săi și pentru aceasta trebuie să se creeze mai multe posibilități de învățământ, de formare sub toate formele lor. Astfel, trebuie să existe programe în favoarea categoriilor defavorizate și pentru tineri mai ales. Trebuie să investim în tineret. Fiecare euro investit în aceste acțiuni are efecte de multiplicare pentru dezvoltarea Uniunii Europene și asupra coeziunii sale viitoare. Dar doresc să menționez trei aspecte care pun, uh, suscită întrebări sau uh, ne incită să ne întrebăm. Pe tinerii solicitanți de locuri de muncă, nu i-am putut, înscri, nu i-am putut include în garanțiile actuale. Ne întrebăm dacă autoritățile vor fi suficient de vigilente sau dacă Uh, vor folosi suficient principiul complementarității prevăzut de Erasmus+. Ce loc vor acorda statele membre educației și formării în programele operaționale? Vă întreb, doamnă comisar, vă rog să vegheați în momentul în care Comisia Europeană evaluează programele operaționale ale statelor membre, ca să vegheați deci că acest uh, această categorie a populației să fie acoperită de, priori, de programele prioritare. Dacă nu, ei nu vor putea beneficia de ajutoare din Fondul Social European. În al doilea rând, doresc să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu acțiunile de cooperare între Uniunea Europeană și țările terțe care se înscriu în rubrica 4 din bugetul Uniunii Europene, sumele nefiind încă definite. Buna continuitate a proiectelor de cooperare cu țările din sudul Mării Mediterane trebuie să continue și să se consolideze în domeniul învă învățământului superior. Și contez pe dumneavoastră pentru a vă asigura, alături de colegul dumneavoastră uh, Stefan Fiule și în cooperație cu, cu Consiliul că vom continua să fim ambițioși în legătură cu acest aspect. În al treilea rând, știți că Parlamentul a reușit să plafoneze bugetul de alocat mecanismelor de garanție pentru credite uh, pentru întreprinderi, pentru studenții din Uniunea Europeană la nivel de master. Foarte bine, dar nu asta dorim noi să propunem tinerilor pentru um, a le garanta un viitor mai bun. Deci sper că acest uh, mecanism de garantare să fie bine controlat și sperăm că veți lua toate măsurile pentru a se respecta toate drepturile celor care împrumută acești bani. Mulțumesc! Vă mulțumesc în numele conservatorilor europene are cuvântul doamna McClarkin. Vă mulțumesc, domnule președinte. A fost investit un volum mare de muncă în reorganizarea acestui program în ultimele 18 luni și trebuie să recunosc că în urmă cu un an am votat împotriva poziției Parlamentului uh, legată de acest Parlament. Grupul meu politic um, avea îngrijorări uh, majore vis-a-vis -vis de unele puncte, mărimea bugetului, garantarea acestor credite. Dar în urma trialogului purtat cu președinția irlandeză, cred că textul s-a îmbunătățit. Nu este un text perfect, dar este unul mai bun. În țara din care provin eu, programul Erasmus este considerat ca fiind un lucru care funcționează, care aduce o plus valoare europeană. Și sper că acest program va continua, va permite tinerilor să profite de oportunitatea reprezentată de un studiu în străinătate pentru a învăța noi competențe, pentru a experimenta noi culturi. Însă, în continuare am o atitudine uh, sceptică vis-a-vis -vis de fondurile imense uh, atribuite programului Jean Monnet, care își propune de fapt doar pregătirea elitei de la Bruxelles. Nu cred că este bine să ne, să ne concentrăm atât de mult pe ceea ce se întâmplă la Bruxelles și să ignorăm sportul, de exemplu. Totuși, există și o notă pozitivă, mă bucură faptul că există un buget dedicat exclusiv sportului. Eu mi-aș fi dorit ca sportul să primească o parte mai mare a finanțării um, din programul Erasmus. Salut faptul că sunt uh, finanțate uh, cluburile, activitățile sportive uh, care pornesc de jos. Uh, și vă asigur că grupul nostru va vota pentru acest nou program care reprezintă noi, opor- noi oportunități pentru tineri și beneficiile sunt, nu se restrâng doar asupra celor care participă la acest program, ci se restrâng asupra întregii economii. Vă mulțumesc, care acum cuvântul doamna Vergia, numele stânge europene. Mulțumesc, domnule președinte. În contextul bugetar actual, Erasmus pentru toți este ca un fel de miracol. Într-adevăr, a scăpat de reducerile bugetare ale Consiliului și va fi unul din rarele programe ale Uniunii Europene care va avea o creștere a bugetului. Nu putem decât să ne felicităm, mai ales uh, în numele tinerilor europeni care sunt beneficiarii principali. Uh, programul Erasmus este una din cele mai frumoase reușite ale Uniunii Europene și una dintre, unul dintre subiectele unde toată lumea este de acord. Pentru noi însă una din măsurile din acest program uh, este de neacceptat. Mă refer la garanția de împrumut. Uh, vor fi incitați uh, tinerii să se îndatoreze și mai mult pentru a-și plăti studiile, în loc să fie încurajate statele membre să-i susțină. Iată ce simbol frumos al derivei liberale a Uniunii Europene. Vrem un sistem uh, după stil american, când numai cei care au uh, mijloace, ne- mijloacele necesare pot să meargă la universitate sau ne dorim o universitate pentru toți? Vă mulțumesc. Și acum, în numele FD, are cuvântul domnul Fontana, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc uh, să o felicit pe doamna raportor, care este și președinta Comisiei pentru Cultură, doamna PAC. Doresc să o felicit pentru tot ceea ce a făcut. Doresc să felicit uh, toți raportorii din umbră, la început nici eu, acum mai mult de un an, nu aș fi crezut că bugetul pentru Erasmus va crește. Dar iată, acum ne regăsim cu un buget de 14 miliarde, 140% uh, uh, față de bugetul precedent, într-un moment de criză. Deci iată, am obținut un rezultat absolut excepțional. Erasmus este cu siguranță un program uh, foarte cunoscut în Uniunea Europeană și foarte apreciat. Poate permite tinerilor noștri să-și îmbunătățească competențele, atât uh, pentru studii, dar și pentru piața muncii. Se va crea o legătură astfel între lumea universitară, lumea școlii și lumea uh, activității profesionale pe o bază europeană și astfel programul poate crea un viitor mai bun tinerilor noștri. Mă bucur uh, că va exista un control în aceste programe, pentru că trebuie să amintim studenților care merg în străinătate la studii că nu este o vacanță, că trebuie să că merg acolo ca să învețe mai mult. Deci trebuie controlate aceste deplasări și uh, cheltuielile pentru a finanța aceste deplasări. Dar acest program european este cu siguranță un pas înainte foarte important. Mulțumesc! Most Ivo Belet úr következik másfél percben. Vă mulțumesc, care acum cuvântul colega. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. În acest context economic uh, dificil, este un miracol că am reușit să obținem o creștere a bugetului pentru programul Erasmus. O felicit pe doamna Vasiliu, precum și pe raportarea noastră, doamna Doris Pac pentru că mm, cred că trebuie să apreciem, să vă apreciem meritele la justa lor valoare. Este un program esențial pentru viitorul Europei, cooperarea, schimburile între tineri, între studenți, între profesori, dincolo de frontiere, este unul din mijloacele cele mai eficiente pentru a lupta împotriva populismului și împotriva mm, scepticismului și astfel putem să favorizăm integrarea europeană. În 2020 De două ori mai mulți elevi, profesori și studenți vor fi participat la această experiență Erasmus și este important ca statele membre să nu fie nici ele zgârcite în acordarea de burse pentru studenți. Este o situație interesantă și pentru statele membre care pot să beneficieze de aceste schimburi de experiențe între studenți, cum a spus și doamna Pac, cum a spus și doamna McClarkin. În sfârșit putem să arătăm că avem un fundament bugetar real pentru sectorul sportului Europa nu poate să reglementeze sportul, însă trebuie să facă tot ce este posibil pentru a lupta împotriva dopajului, împotriva meciurilor aranjate. Și este clar că aceste problematici trebuie atacate la nivel european. Vă mulțumesc și acum are cuvântul pentru două minute doamna Camerevert. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Am uh, lucrat foarte mult uh, la acest uh, program, dar am reușit până la urmă să-l restructurăm complet. Plecând de la noul titlu, care este unul mai potrivit, ajungând pe la, la atribuirea unei linii bugetare specifice domeniului sportiv și ne uitând apoi de garanțiile uh, suplimentare din punct de vedere financiar. Educația este o valoare în sine, nu are o valoare pur economică. Tocmai de aceea a fost foarte important pentru noi ca uh, să păstrăm în continuare uh, munca dedicată, munca tinerilor și pentru a sprijini mai mult munca tinerilor printr-o finanțare mai solidă. Și mă bucur în mod special acest lucru. Succesul uh, programelor uh, Comenius și Leonardo, de exemplu, uh, se reflectă în păstrarea numelor acestor programe și consider că propunerea făcută aduce un echilibru potrivit. 11 programe specifice au devenit un singur program pentru mobilitatea tinerilor și pentru sport. Este pentru prima dată când se recunoaște plus valoarea sportului la nivel european și pentru prima dată când există o linie bugetară pentru sport. Prin uh, acest program, prin uh, sume reduse, cred că ajungem la efecte foarte importante care vor contribui la, con- la construirea unei identități adevărate. Mii și mii de tineri vor fi trăit în urma acestui uh, program alte realități și vor contribui la o recunoaștere sporită a Europei. În mod uh, repetat am uh, susținut aceste noi posibilități a creditelor pentru studenți. Știu că este un punct descriticat, însă cred că există este într-adevăr o posibilitate uh, de a oferi mai multor studenți uh, studii în străinătate, cred că, este, cred că merită să încercăm să mergem și pe această cale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Șacă pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Formarea, um, învățământul și formarea profesională devin din ce în ce mai importante pentru a intra pe piața muncii, um, care este de talie internațională astăzi. Considerăm că prin, în Erasmus Plus studentul trebuie să stea în centrul atenției noastre în momentul în care au loc reduceri bugetare și tinerii plătesc un preț mare pentru lipsa de uh, inițiativă pentru a ieși din criză în Europa. Pentru grupul ALDE, eficiența și integrarea procedurilor uh, sunt esențiale, precum și incluziunea socială. Dar și aici am luptat puțin pentru uh, a evita uh, liste foarte lungi de obiective care ar uh, face ca Erasmus Plus să piardă din eficiență. Sperăm că mulți tineri vor avea ocazia de a lua parte la aceste schimburi și numărul lor poate să crească și mai mult. Cu bugetul care a crescut în mod semnificativ, uh, reprezintă totuși doar 1,5% din bugetul european. Să nu uităm că putem și trebuie să facem mult mai mult pentru tinerea generație de europeni care caută oportunități și leadership politic. Mulțumesc! Köszönöm szépen. Most Helga Trüppel következik. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Trüppel. Domn, doamna comisar, domnule președinte, într-adevăr, programul Erasmus este o poveste de succes european. Până acum, 3 uh, milioane de studenți au participat la acest uh, student, doar anul trecut 250 de mii. Sunt cifre care ne bucură. Și, într-adevăr, este bine că Parlamentul European a reușit să arate foarte clar care sunt subprogramele care există în acest program. Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo, și așa mai departe. Și este important ca aceste programe să fie recunoscute și pe viitor. Cu toate acestea, în această perioadă în care șomajul în rândul tinerilor este atât de mare, trebuie să recunoaștem că ar fi bine să, fi, să cheltuim mai mult în cadrul programului Leonardo. Și aș, do- aș dori să vă aduc aminte că inițial Comisia Europeană ceruse un buget mai mare decât acum. Într-adevăr, uh, liniile bugetare au, sunt mai mari, însă uh, creșterea nu reflectă necesitatea reală la nivel european. Cred că ar fi putut să participe mai mulți uh, studenți la acest program și cred că, în general, bursele acordate prin acest program ar fi putut să fie mai mari. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Tomasic. Mulțumesc! Apreciez eforturile doamnei raportoare care a cerut un sistem mai eficient decât cel propus uh, de comisie. De asemenea, s-a insistat și pe necesitatea necesitatea unui uh, sistem de evaluare a calității. Trebuie să sprijinim diversitatea uh, profesională în Europa și să ne asigurăm că oportunitățile de educație sunt egale pentru toți. Susțin propunerea raportoarei pentru un cadru administrativ al acestui program care să existe în fiecare stat membru în numele principiului subsidiarității. Deseori am susținut că nu pot uh, sprijini mobilitatea în ocupare, pentru că unele state membre sunt dezavantajate. Eu cred că mobilitatea educațională este o soluție mai bună în favoarea tinerilor. Most Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Agnew, un minut. Well, I won't be congratulating anybody. Eu nu felicit pe nimeni, domnule președinte. Ce este Erasmus? Este doar un program de schimb de studenți pe care toată lumea îl ridică în slăvi dar care putea exista fără să existe Uniunea Europeană. Universitățile britanice au programe de schimb de studenți în întreaga lume, fără Uniunea Europeană. Uh, de fapt, în Erasmus nu e vorba despre excelența uh, în uh, studiile universitare. Acest program nu este decât o modalitate de a vă promova obiectivele politice. Spuneți că programul promovează valorile europene. Asta spune tot. Doriți mai multă identitate europeană prin sport. Deci, iată, vom regăsi acest logo pe tricouri. Doriți să promovați mobilitatea pe piața muncii, dar de fapt doriți o politică de imigrație cu ușa deschisă. Și chiar o deputată conservatoare a sprijinit acest lucru. Doriți de asemenea ca persoanele între 30 și 40 de ani care au o diplomă universitară um, să se poată întoarcă în școli. Iată însă cât costă. Costă 17 miliarde de euro. Domnule Agnew, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea doamnei Mary McGuinness? Vă rog. McGuinness, please. Thank you, Mr. President. Doamna McGuinness, mulțumesc, domnule președinte. Ezit să pun această întrebare domnului Agnew, dar uneori Cred că dacă nu punem întrebări, este ca și cum am fi de acord cu ce spune. Eu întreb, aveți un respect pentru tineri? Eu am copii. Și capacitatea lor de discernământ între ce e bine și ce e rău este o capacitate pe care o respect. Respect posibilitatea tinerilor de a învăța din experiențele altora. Cred că cuvintele dumneavoastră reprezintă o lipsă de respect la adresa tinerilor noștri. I have three sons. Și eu am trei fii Doi sunt la universitate, unul lucrează. Și nu cred că au nevoie de Uniunea Europeană să le spună că trebuie să învețe sau să lucreze. Nu insult pe tineri. Ce mă îngrijorează pe mine este modul în care tinerii sunt folosiți de Uniunea Europeană pentru a-și promova obiectivele. Dați, cu, dați bani tinerilor ca să vă voteze. Köszönöm szépen! Ez az a pillanat, amikor a... Vă mulțumesc. Președintele regretă faptul că nu poate interveni și el acum. Acum are cuvântul domnul Sver pentru un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând, Permiteți-mi să mulțumesc raportoarei doamnei PAC pentru eforturile dumnei. Fără eforturile raportoarei, Uniunea Europeană nu ar fi putut să obțină aceste rezultate atât de bune. În această perioadă de austeritate bugetară, raportoarea a reușit să obțină o creștere a bugetului cu 40%. Deci doresc să mulțumesc atât raportoarei, cât și Comisia Europeană pentru acest lucru. Eu am fost raportoare din partea Parlamentului European pe tema Tineretul în Mișcare și când am discutat raportul, raportul respectiv, am, aj, am ajuns la concluzia că sistemul educațional trebuie să țină seama de necesitățile tinerilor, dar și de necesitățile reale, ale economiei reale. Și acum discutăm despre noi, crearea unor noi condiții pentru educație. Să sperăm că pe viitor nu vom avea milioane de tineri care nu pot găsi un loc de muncă și, pe de altă parte, locuri de muncă pentru care nu se găsește nicio persoană. Este, desigur, important să asigurăm o bună educație, pentru că educația reprezintă baza bunăstării noastre. Eu îmi doresc ca noul program deja din anul, de la începutul anului 2014 să fie pregătit pentru a, pentru a porni, pentru că doar așa vom fi în beneficiul tinerilor europeni. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Salom Guerrero acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Pentru tineri contează două lucruri. În primul rând, un loc de muncă, ceea ce este vital, și apoi simțul de a aparține unei identități culturale și politice, cu alte cuvinte, Uniunea Europeană. S-a spus aici că tinerii trebuie să aibă un loc de muncă că trebuie încurajată ocuparea în rândul tinerilor. Dar să vorbim și despre valorile pe care le împărtășim cu toții, valori pe care le-a susținut programul Erasmus, pentru că mulți tineri care participă la acest program se simt nu numai cetățeni ai țărilor, dar și cetățeni ai Europei. Ați spus că bugetul uh, pentru acest program va fi crescut. Este un lucru foarte bun, însă în unele țări, printre care și țara mea, unde Mobilitatea tinerilor este printre cele mai ridicate. Ei bine, astfel de țări emit îndoieli și dubii cu privire la viitorul acestui program. Mulțumesc, are cuvântul domnul Binev pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să beneficiez de această ocazie, doresc uh, să profit de prezența doamnei Vasiliu pentru că doresc să-i spun despre o problemă. a fost atlet, sprijin includerea sportului în programul Erasmus. Această finanțare motivează pe tineri Um, dar banii nu sunt totul. Motivarea vine odată cu oportunitatea ca eforturile tinerilor să fie încoronate prin participarea la un concurs, la o competiție. Indiferent câți bani cheltuim, dacă tinerii nu vor putea participa la competiții, uh, toate aceste uh, finanțări nu vor folosi la nimic. Um, gimnastica ritmică suferă de discriminare la Jocurile Olimpice doar șase ansambluri uh, vor participa și uh, continentul gazdă uh, poate trimite două ansambluri. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Poate că există motive pentru a exclude anumite țări europene. Având în vedere distribuția actuală, practic nici o țară din Uniunea Europeană nu vor participa. Participă Rusia, Kazakhstan, Turcia și așa mai departe. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a apăra drepturile cetățenilor europeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Programele educaționale ale Uniunii Europene sunt probabil cele mai vizibile pentru tinerii europeni și cred că acest lucru trebuie să ne facă mândri, mai ales în această perioadă în care Uniunea Europeană caută o nouă uh, legitimitate. Și aș dori să mulțumesc doamnei uh, PAC pentru munca imensă pe care a depus-o pe marginea acestei tematici, totuși destul de complicate. Pe mine mă mulțumește foarte mult extinderea uh, grup, obiectivelor uh, acestui, acestui program, mai ales și în, în învățământul preuniversitar. Desigur, studenți, pentru studenți, programul Erasmus a devenit un lucru de la sine înțeles, însă acest program acum este extins, se poate participa și dacă se vine din domeniul sportiv, de exemplu, la acest program. Și cred că sportul reprezintă și o posibilitate de a crea noi locuri de muncă. Cred că mii și mii de oameni ar putea să-și găsi un loc de muncă, să-și găsească un loc de muncă în domeniul sportiv. Din păcate, nu a existat întotdeauna o legătură mai bună între programul Erasmus cu piața muncii. Cred că dacă acest lucru se îmbunătățește, vom fi făcut un mare pas înainte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Ivan acum. Un minut vorbim foarte des în uh, ultimii ani de zile despre o economie inclusivă o economie bazată pe cunoaștere o economie sustenabilă vorbim de lupta împotriva șomajului în sfârșit avem mai ales în rândul tinerilor în avem un program foarte coerent un program care a împlinit uh, anul trecut douăzeci și cinci de ani dar un program care acum este mult mai bine conturat dispune și de o finanțare mult mai uh, bună

Mulțumesc, care cuvântul acum, doamna Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Erasmus este probabil programul european cel mai cunoscut. reînnoirea sa a fost într-adevăr o miză majoră. Și acest lucru s-a întâmplat astăzi prin intermediul Erasmus Plus și datorită eforturilor Doris pack și ale Parlamentului nostru, acest program devine un sprijin adevărat pentru o uniune și mai strânsă între popoare. Creșterea bugetului alocat acestui program pentru 2014-2020 este un succes minunat care arată încrederea și sprijinul nostru nostru față de domeniul învățământului, formării, tineretului și sportului. Conjunctura economică pe care o cunoașteți ne aduce o provocare imensă, mai ales pentru tineri. Um, apariția unui spațiu european uh, al învățământului și al educației pe întreg parcursul vieții va conduce la o creștere durabilă și inclusivă. Erasmus Plus este un exemplu al Europei concrete pe care o așteaptă cetățenii. Erasmus Plus poate permite eliminarea viziunii negative a celor care spun că Europa este sursa tuturor uh, întregului rău din această lume. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Senalova pentru un minut. Vă mulțumesc, stimată doamna comisar, stimați colegi. Educația reprezintă cheia viitoarei bunăstări a Europei. Va contribui la consolidarea competitivității și, uh, și a solidarității europene. Nu trebuie să uităm că și Uh, educația informală este importantă din acest punct de vedere, să cunoști alte culturi, culturi, să cunoști alți oameni, să legi noi contacte cu alte persoane, ajută la depășirea unor prejudecăți. Programul Erasmus Plus uh, este unul foarte important pentru Europa și cred că el trebuie sprijinit și pe viitor. Salut în acest context sporirea bugetului

Köszönöm szépen. Most deli asszony következik egy perc. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Paliadeli pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine trebuie să ne pronunțăm aici, în plenara Parlamentului, în legătură cu un text care este probabil unul din cele mai exemplare în ceea ce privește um, cooperarea între instituții. Este un compromis onorabil, chiar dacă la început dificultățile păreau insurmontabile. De exemplu, am obținut câștig de cauză în ceea ce privește numele, am reușit să păstrăm numele Erasmus, uh, care cunoaște atât de mult succes. Recunosc că o serie de programe uh, am avut câștig de cauză în legătură cu modul în care sunt repartizate fondurile sau în legătură cu sprijinul acordat organizațiilor sportive uh, sau faptul că bugetul a crescut cu 40% acum când trecem printr-o perioadă de criză. În ceea ce privește creditele pentru studenți, ne putem întreba dacă avem cea mai bună situație, dar salutăm eforturile făcute de doamna comisar Vasiliu pentru faptul că a reunit uh, o serie de programe izolate. Doresc să o felicit pe doamna raportor, care uh, a lucrat cu multă determinare și dragoste pentru tineri și mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat la acest dosar. Mulțumesc! Grazie. Are cuvântul doamna Mețola, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu doamnei PAC pentru munca depusă pe imaginea acestui dosar. Eu am avut uh, onoarea de a fi unul dintre primii studenți Erasmus, deci știu cât de important este atât, acest uh, program. Mobilitatea studenților și uh, mobilitatea științifică uh, sunt foarte importante pentru că astfel asigură că vom avea cetățeni activi în Europa. În uh, Malta am investit în uh, studenți și am arătat cât de important este pentru un stat să investească în educație, astfel încât studenții de astăzi să poată deveni liderii de mâine. Această inițiativă emblematică, Erasmus Plus, va reprezenta uh, tocmai acest lucru pentru viitorul Europei. Sunt mândru în calitate de europarlamentar că mâine voi putea vota acest program care mie personal mi-a oferit atâtea uh, posibilități, un program care mâine va ajuta, de mâine va ajuta și mai mulți tineri europeni în uh, studiile lor din, din străinătate, în activitățile voluntare pe care le vor exercita în străinătate. Deci putem fi mândri de toate aceste lucruri. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Costa un minut. Că... Mulțumesc, domnule președinte, doamna raportor de RISPAC, e un lucru bun faptul că în anul cetățeniei europene se lansează pentru următorii șapte ani cu un buget mult sporit uh, programul Erasmus care constituie cu siguranță unul dintre instrumentele cele mai eficiente pentru construirea cetățeniei europene în sânul tinerei generații. Reuni faptul că se include în program o serie de programe, Grundig, Da Vinci, Comenius și așa mai departe, oferă continuitate în învățământ. Am sprijinit alături de doamna raportor menținerea în Erasmus Plus a mărcilor și a recunoașterii uh, programelor individuale. Am îmbunătățit accesibilitatea, am îmbunătățit am îmbunătățit garanțiile pentru instrumentul european pentru garantarea um, creditelor pentru programele de master și am inclus recunoașterea um, organizațiilor tinerilor europeni. Am păstrat programul Jean Monnet și am uh, inserat un fond pentru sport. Erasmus Plus, uh, alături de Fondul Social European, uh, alături de Garanția pentru Tinereți, Strategia 2020 reprezintă garanția că Europa dorește să se reconstruiască prin tineri. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Mato Adrover. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi despre noile criterii de alocare. Uh, mă bucur foarte mult că s-a mărit bugetul pentru Erasmus. Însă, am auzit unele declarații din partea reprezentantului Comisiei Educație, mai ales uh, cele privitoare la Spania. M-au nemulțumit foarte mult. Spania este una din țările care participă cel mai mult. Spania garantează ajutoarele oferite tinerilor care se înscriu în această schemă, deci nu avem de ce să avem niciun dubiu aici. Ne felicităm uh, pentru acest nou program care este mult mai extins și permite pentru prima dată să se includă și componenta sportivă Salutăm și uh, creșterea de 50% pentru uh, bugetul 2014-2020, mai multe posibilități pentru Erasmus, mai multe posibilități pentru tineri. Cred că viitorul programul este garantat, tinerii pot să stea liniștiți, nu vom pune niciodată sub semnul întrebării acestui program. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Știr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumit acestui program european, 5 milioane de persoane vor avea posibilitatea de a studia în străinătate, 3 milioane dintre acestea fiind uh, studenți. Programul este o parte a inițiativei care va sprijini îndeplinirea obiectivelor 2020. Trebuie să ne concentrăm pe educație, doar așa o societate va a reușit să devină mai competitivă, pentru că știm foarte bine că există noi tehnologii uh, care înseamnă că noi trebuie să ne pregătim pe întreg parcursul vieții. Acest program aduc, uh, aduce noi posibilități pentru tineri. Este un program foarte important, uh, mai ales pentru Croația, pentru tinerii din Croația, unde, în rândul cărora, șomajul este foarte mare. Croația Europe. Scuria úr következik, másfél percben. Urmează domnul Scuria. Mulțumesc. E păcat, domnule președinte, că această dezbatere are loc într-o zi când mulți deputați încă călătoresc precum și mulți vizitatori. E păcat pentru că aceasta este o dezbatere centrală pentru viitorul Uniunii Europene. Și grație doamnei raportor Doris Prac, să iată, e aici, lângă mine, uh, și datorită capacității doamnei comisar Vasiliu de a înțelege exigențele Parlamentului s-a făcut un lucru extraordinar. Erasmus, Leonardo, Grundvig și așa mai departe au făcut mai mult pentru Europa, pentru piața internă, pentru că nu au creat manifestații împotriva Bruxelului, ci au unit, au unit sensibilitățile, au uh, permis tinerilor, uh, cercetătorilor, uh, studenților să se cunoască în diversitatea lor, dar și pe o bază comună. De aceea trebuie să sprijinim aceste experiențe. Cu Erasmus Plus a fost important uh, să investim în tineri și să promovăm sportul. Astăzi punem o nouă cărămidă la temelia Europei. Europa adevărată care vizează pe tineri, uh, pe cetățeni, pe studenți și nu birocrația. Construim o Europa dorită de părinții fondatori acum atât de mulți ani. Iată, Erasmus Plus astăzi devine realitate și trebuie să ne bucurăm de asta. Mulțumesc! Thank you very much. Now, dear colleagues, we have arrived. Vă mulțumesc. Dragi colegi, am ajuns la procedura intervențiilor spontane. Mai mult de 26 de colegi și-au exprimat dorința de a lua cuvântul. Nu avem uh, atât de mult timp la dispoziție. Voi putea, voi putea da cuvântul doar la 8 colegi, în mod proporțional, respectându-se mărimea diferitelor grupuri politice. Și dau cuvântul în primul rând doamnei Zaborska. Vă rog, doamnă. Ďakujem, pán predseda, pani comisarca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. domnule comisar, aș dori să încep prin a-i mulțumi doamnei Doris Pac pentru eforturile pe care le-a făcut cu privire la reforma programului Erasmus. Sunt convinsă că și sprijinul bugetar va fi adecvat și nu se va repeta criza recentă pe care a trebuit să o rezolvăm aici în Parlament. Cred că trebuie să salutăm existența acestor instrumente financiare disponibile pentru sprijinirea împrumuturilor acordate studenților care doresc să meargă la studii într-o țară străină. Astfel, se vor putea extinde posibilitățile pe care le are la dispoziție un student. Viitorul Europei depinde de tineri și avem acum o generație întreagă care poate să cunoască mai bine Europa, poate să stabilească o legătură mai strânsă cu Europa și să înțeleagă ce înseamnă Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Iuceva. Господин председател, програмирането на Еразъм за всички е очакваната стъпка към усъвършенстване. Mulțumesc, domnule președinte. Erasmus pentru toți este pasul așteptat pentru a se îmbunătăți mecanismele de cooperare în educație și în sport. Obiectivul final va fi atingerea obiectivelor strategiei UE 2020. Bineînțeles, educația este un domeniu prioritar. Doresc să spun trei lucruri. În primul rând, sprijinul pentru inovare este esențial. Astfel se va îmbunătăți motivația tinerilor. În al doilea rând, programul va avea mai mult succes dacă vom uh, reevalua și vom reorganiza anumite proceduri în aplicarea sa, de exemplu, armonizarea condițiilor financiare pentru diferitele activități pentru că condițiile diferite pentru studenți și profesori uh, pun anumite țări în situație de, defavorabilă. Uh, și astfel aceste țări devin o destinație mai puțin uh, căutată. Se creează astfel o inegalitate. Trebuie să reglementăm parametrii financiari pentru a genera relații bune de parteneriat. În al treilea rând, doresc ca procedurile să fie simplificate, uh, reevaluate. Numai astfel vom putea avea succes. Mulțumesc! Baran. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Bilbao Barandica. Gracias, presidente. Quiero Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să subliniez și eu cât de important, uh, important este votul de mâine. Acest program este mai bine structurat, există fonduri suplimentare pentru care să financeze mobilitatea studenților. pe perioada 2014-2020. Este un succes al Uniunii Europene care demonstrează că Europa este un lucru util. Acest program a motivat foarte mulți tineri să meargă în străinătate pentru a vedea că politica europeană este utilă. Mă bucură faptul că datele ne demonstrează că o țară atât de puternic afectată de această criză cum este Spania profită în urma acestui program. Uh, ministrii din Spania au redus uh, bugetul pentru educație. Acest buget este acum sporit uh, la Bruxelles este un lucru foarte bun pentru studenți. Are cuvântul domnul Batten acum. Uh, Mulțumesc. În uh, Există lecturi foarte interesante despre această experiență Erasmus. Un autor spune că voi fi considerat un eretic prin opiniile mele. Acești oameni se consideră atât de buni încât cred că au ajuns deja în paradis, se uită de sus la ceilalți și impun definiții, concluzii și propuneri implicite și explicite. Le plac cuvintele mari și termenii neologistici. Îmi pare rău că trebuie să asociem uh, programul Erasmus cu Uniunea Europeană, cea mai mare nebunie a timpurilor noastre, după cum arată și titlul acestei lucrări. Mulțumesc, are cuvântul domnul Borghezio. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți colegi sunt foarte mulțumiți de rezultatul obținut, dar uh, Uh, și uh, mă bucur că programul Erasmus va continua, dar sunt uh, frapat de faptul că uh, se vizează aici uh, un obiectiv greșit. E vorba de eliminarea diferențelor. Nu. Uh, noi dorim ca Uniunea Europeană să mențină diferențele între cetățenii europeni. Dacă Erasmus ar avea acest obiectiv, ar fi complet greșit. Dar propunerile făcute în um, cadrul programului Erasmus, cum ar fi uh, folosirea tehnicii schimburilor uh, de locuințe, introducerea unui număr mai mare de în programul de muncă remunerate. Um, Erasmus nu cred că trebuie să uh, reia defectele proaste ale birocrației europene. Trebuie însă să reprezinte ce e mai bun în conștiința și cultura europeană. Ceaba urcăvet căsic. Are cuvântul domnul Șogor. Köszönöm, elnök úr. Az Erasmus program függetlenül attól, hogy... Mulțumesc, domnule președinte. Programul Erasmus este cel mai uh, bine cunoscut și programul care s-a bucurat de cel mai mare succes în Europa pentru milioane de studenți a fost vorba nu doar de a petrece un semestru în străinătate și de a, cuno- a obține noi cunoștințe, ci pur și simplu de a cunoaște un continent și de a trăi ce înseamnă identitatea europeană în viața cotidiană. Însă acest lucru înseamnă și respectarea celuilalt și adaptarea la noi cerințe. Cred că ideea europeană nu este încorporată de nimic altceva mai bine decât de programul Erasmus, pentru că permite Uh, multor tineri să se implice în uh, structurarea viitorului european. Drept urmare, este foarte important ca pentru, următoarele, pentru următoarea perioadă să asigurăm finanțarea acestui program. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Dăncilă.

respectiv promovarea unei participări mai pronunțate a persoanelor cu nevoi speciale sau cu dificultăți din motive educaționale sociale de gen fizice psihologice geografice economice sau culturale. mulțumesc. haluan kiittää tässä oman tästä ohjelmasta komissaari Aș dori să mulțumesc doamnei comisar, doamnei Vasiliu, pentru acest program pe care îl consider o inițiativă foarte bună. Mă bucur de asemenea să văd că bugetul uh, a fost dublat. Acesta este un rezultat excelent. Doresc să mulțumesc și raportoarei noastre, doamnei Doris Pac, care a contribuit la obținerea acestui rezultat. Cred că putem să vedem acest lucru ca o experiență pozitivă pentru Europa. Erasmus Plus este un program care pică la țanc, dacă pot spune așa, având în vedere situația pe care o vedem în Europa și viitorul care ne așteaptă. Astăzi facem economii peste tot în domeniul cercetării, al inovației, al tineretului, însă noi, europenii, facem, venim împotriva acestui curent de economii generale și uh, sprijinim tinerii și viitorul. Vă mulțumesc. Am încheiat procedura intervențiilor spontane. Uh, just a minute, please. Un moment, vă rog. Domnul Migalski. Dziękuję panie przewodniczący za przyznanie mi głosu. Bardzo to doceniam. Pani komisarz, szanowni państwo. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. Mă bucur acest lucru. Doamna comisar, domnilor și domnilor, Erasmus este unul din programele cel mai așteptat, mai ales de tinerii din Europa. În același timp, cred că a fost una din uh, cele mai importante inițiative și rapoarte de care s-a ocupat Comisia uh, pentru Cultura Parlamentului European. Toată lumea a considerat că aceste fonduri sunt fondurile cel mai bine investate investită. Grupul nostru politic urmărește îndeaproape modul în care sunt cheltuiți banii europeni. Însă, aceste cheltuieli reprezintă unele din cele mai bune investiții, care ne vor aduce profiturile cele mai mari. Este bine că putem investi, uh, oferind tinerilor posibilitatea de a merge în alte state și doresc să felici, să o felicit pe doamna PAC și pe toți cei care au susținut acest uh, program. Doamna McGuinness. Domnule președinte, știu că slujba dumneavoastră este una foarte dificilă. Aș dori să știu însă dacă există o regulă scrisă. Dacă intervin folosind uh, cartela, uh, cartonașul albastru, ești exclusă, apoi ești exclus de la participarea catch, la Catch the Eye. Cred că doream și eu să spun <laughs> că sunt de acord cu acest program care este foarte în uh, beneficiul studenților europeni. Domnul președinte, nu există o regulă scrisă în acest sens, și, dar nu există nicio altă regulă care spune că cei care iau cuvântul sunt stabiliți de uh, de președinte. Într-adevăr, vă felicit pentru talentul de care ați dat dovadă, profitind, profitând de regulile de procedură pentru a lua cuvântul. Și acum aș dori să vă aduc aminte că toți colegii au posibilitatea de a transmite în scris discursurile pe care nu au avut ocazia de, să le țină aceste discursuri, urmând să facă parte apoi din, uh, din uh, procesul verbal al întâlnirii. Doamna Morvai, tot în legătură cu procedura? No, blue card is no blue card in that stage of the... Nu, acum uh, nu mai putem apela la cartonașul albastru, îmi pare rău. Și acum o să Dau cuvântul doamnei comisar pentru a încheia dezbaterea din partea dumnei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor eurodeputaților. Aș dori să mulțumesc încă o dată lui Doris Pac și raportorilor din umbră și tuturor celorlalți eurodeputați care s-au implicat în acest dosar pentru seriozitate și pentru munca lor grea în acest regulament Erasmus. Doresc să subliniez încă o dată că trebuie să fim cu toții foarte mulțumiți de creșterea finanțării pentru Erasmus acum când bugetele se reduc peste tot. Acest lucru demonstrează faptul că Uniunea a înțeles perfect că este urgent să îmbunătățim politicile pentru tineret, pentru formare și pentru educație. Ele trebuie să fie în inima strategiei noastre de creștere. Acest lucru arată și faptul că avem un instrument credibil, um, eficient, care poate face diferența în viața milioane de europeni. Mă bucur că cu un buget destul de mic pentru sport um, a fost considerat binevenit în acest program. Aș dori să spun un lucru. În ceea ce privește titlul 4, este și responsabilitatea Parlamentului să voteze finanțare suficientă pentru Erasmus Plus în instrumente pentru acțiune externă și fac apel la adresa dumneavoastră să sprijiniți această investiție. Doamnelor și domnilor, Erasmus a devenit una dintre cele mai mari povești de succes din proiectul european. Simbolizează valorile noastre fondatoare. Astăzi deschidem un nou capitol în această poveste minunată. Haideți să ne bucurăm cu toții că începe programul Erasmus+. Plus. Trebuie să fim cu toții mândri de el. Are cuvântul acum raportoarea doamna Pac. Da, înainte a să la dispoziție doar patru minute și acum aș dori să mai spun câteva lucruri. Mă bucură faptul că toată lumea a sprijinit programul pentru tineret și că există o linie bugetară pentru educația informală. A fost un lucru foarte important și a fost foarte important să avem succes aici. Vă aduc aminte că și pregătirea adulților este foarte, foarte importantă. Există foarte multe studii care ne demonstrează existența unor deficite majore din acest punct de vedere, inclusiv în Germania, în țara din care provin eu. Și apoi vă aduc aminte de programul um, pentru tineret uh, legat de acțiunile de voluntariat. Anul trecut am întâlnit câteva sute de tineri care au participat la un asemenea program. Un uh, asemenea tânăr mi-a spus, știți, am fost timp de 12 luni în uh, Lituania, cred, și acum știu cine sunt, știu ce pot face. Este o experiență care le arată tinerilor așadar care este locul lor în societate, pentru că a reușit să învețe și din mediul uh, cultura, cultural care îi înconjura. Și aș dori să vă aduc aminte că nu este vorba doar de participarea statelor membre ale Uniunii Europene, ci și țările candidat, Elveția, Liechtenstein, Norvegia participă la acest uh, program avem o deschidere și vis-a-vis -vis de statele din uh, Marea Mediterană și vis-a-vis -vis de statele din parteneriatul estic. Și cred că acesta este calea uh, pe care trebuie să mergem și acum cred că cele spuse de colegii mei din uh, stânga în legătură cu programul Erasmus sunt o rușine. Nu doresc să mă lungesc prea, prea mult pe marginea acestor spuse, dar doresc să mulțumesc tuturor colegilor și în mod expres Uh, colaboratorilor și angajaților Comisiei Europene, în mod special doamnei Vasiliu, am uh, avut un adevărat schimb de opinii cu Comisia Europeană. Până la urmă ne-am împăcat cu toții și am obținut un rezultat uh, foarte bun. Mulțumesc tuturor, mulțumesc și Consiliului. Uh, mă bucură faptul că după toată această activitate am reușit să obținem acest rezultat. Vă mulțumesc. Permiteți-mi să vă felicit și eu și închidem această dezbatere cu o scurtă remarcă. Sunt sigur că, în, că și în perioada lui Erasmus studenții uh, mergeau, uh, se mișcau peste tot prin Europa, însă Poate cei care trăiesc, care provin din această parte a Europei Occidentale, nu înțeleg că pentru noi, cei care uh, venim de dincolo de uh, cortina de fier, pentru noi această libertate de mișcare reprezintă un lucru extraordinar. Și vă mulțumesc pentru toate eforturile. Mâine vom vota la ora 12. Dragi colegi, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de raportul Costa în legătură cu programul.